doamnei Tomașici, pescuitul uh, costier artizanal în regiunile dependente de pescuit. Uh, are cuvântul raportoarea pentru 4 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Vela, stimați colegi, Uniți în, în diversitate, motoul, este motoul Uniunii Europene. Dar până acum regulile au fost universale și nu au ținut cont deloc de diversitate. Unul, unele dintre dispozițiile regulamentului pentru Mediterana și unele dintre dispozițiile legate de uh, Uh, pescuitul costier sunt uh, un exemplu clar care arată cam cum uh, stă situația. Avem în momentul de față reguli și dispoziții care practic sugrumă pescuitul costier artizanal. Noile acte legislative ar trebui să țină cont de diferitele tipuri de pescuit și ar trebui să țină cont de specificitățile regiunilor ținem uh, comisiei să țină cont de diferite criterii, precum uh, dimensiunea navelor, echipamentele folosite, tehnicile folosite, durata uh, excursiilor de pescuit, dar și uh, impactul economic al pescuitului artizanal asupra comunităților locale. Noi considerăm că pescuitul uh, costier artizanal ar trebui să fie promovat uh, cu atât mai mult în uh, zonele insulare. Zonele insulare depind de pescuit și sunt implicate în activități de pescuit în, pe întreaga durata anului. Avem uh, o serie de politici pentru insule, o serie de politici de dezvoltare, care însă nu țin cont de importanța pescuitului costier, care ar putea de asemenea contribui la dezvoltarea economică și la uh, conservarea uh, comunităților din zonele acestea. Cerem, bineînțeles, scăderea birocrației, dar, în același timp, cerem Comisiei și statelor membre să se asigure că uh, pescuitul costier artizanal obține suficiente fonduri de la fonduri, fondul de uh, pescuit. Uh, Pescuitul costier ar trebui să fie folosit pentru promovarea turismului de asemenea. Cerem Comisiei să ofere fondurile necesare pentru promovarea patrimoniului în domeniul pescuitului și pentru promovarea activităților tradiționale. Dar pentru a depăși tradiția, pentru a asigura un uh, viitor sustenabil pentru insule, uh, în raportul uh, meu vorbim, vorbesc despre diversificarea activităților de pescuit, investiții în nave, investiții în echipamente, în dezvoltare și inovare. Aceste finanță, această finanțare ar duce practic la finanțarea unor activități viabile din punct de vedere economic, social și de mediu. Bineînțeles, obiectivele acestea pot fi atinse doar în cazul în care comunitățile, actorii implicați, universitățile, instituțiile regionale și locale sunt implicate în discuții. Cerem Comisiei să ofere sus- susținerea necesară acestor actori și parteneri. Cerem Comisiei să, să crească posibilitatea de finanțare pentru toți acești actori. Le mulțumesc de asemenea tuturor celor implicați în, în formularea acestui raport. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor membrilor Comisiei pentru Pescuit, membrii care au venit cu o serie de propuneri în cursul discuțiilor și uh, aceste propuneri au uh, reușit să îmbunătățească textul meu. Însă, în calitate de raportor, aș vrea să le mulțumesc uh, pescarilor din Croația care s-au uh, luptat alături de mine pentru formularea acestui raport. Iată, avem de-a face aici cu o colaborare strânsă între oamenii de la fața locului și uh, uh, eurodeputați. Iată, aceasta este colaborarea de care avem nevoie pentru a îmbunătăți lucrurile în Uniunea Europeană. Mulțumim, trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Miamon este primul care va lua cuvântul. Un minut. Eh, doi la bienvenida al informe Tomasic. La pesca Mulțumesc foarte mult, doamnă. Salut uh, raportul Tomasic și este uh, important uh, uh pescuitul artizan, artizanal. 66% este ponderea acestuia în Galicia și uh, acoperă uh, o zonă foarte importantă. Uh, una dintre delegațiile Comisiei pentru Pescuit a vizitat zona și au putut să vadă cât de important este pescuitul pe uh, scară restrânsă, pescuitul artizanal în această zonă. Folosesc echipamente uh, specifice și uh, consumă mai puțin uh, combustibil Trebuie să avem uh, grijă de micile comunități, uh, trebuie să uh, creăm un plan de acțiune pentru dezvoltarea și sustenabilitatea pescuitului artizanal în regiunea mea se face acest lucru pe baza celor prevăzute în fond, există finanțare pentru tranziția de la generația la alta și pentru îmbunătățirea eficienței energetice a vaselor. Mulțumesc. Surau Santos. Domnule comisar, parece important că neste Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că este foarte important să recunoaștem că acest raport apără într-adevăr pescuitul în, zone, uh, în zonele cele mai îndepărtate. Eu sunt din uh, Azore și uh, știu că trebuie să garantăm protecția flotelor mai mici și avem nevoie de proiecte alternative în cadrul economiei albastre. Această abordare s-a cimentat prin intermediul, a fost întărită de cercetare științifică. Avem nevoie de oportunități economice corecte și trebuie să vedem ce obstacole de mediu sunt la acestea. În ce privește diversificarea, uh, și asigurarea unei pregătiri corespunzătoare pentru, pescuit, pentru pescari. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Aș vrea să mă refer la ce s-a spus în raport, cu alte cuvinte, uh, nevoia de a extinde MMFF-ul pentru a Uh, pentru a acoperi și sisteme care sunt utilizate și în alte părți. Vă mulțumesc. Văd că ne-am încadrat bine în timpul acordat. Prin urmare, le pot da cuvântul tuturor celor care s-au înscris la cuvânt. Urmează domnul Marias. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pescuitul costier reprezintă o formă de pescuit durabilă. Alături de PCP, pescuitul costier artizanal uh, poate contribui la supraviețuirea sectorului. Însă, într-adevăr, multe dintre zonele costiere europene se confruntă cu uh, o scădere economică care duce la dispariția, până la urmă, a antreprenorilor și a locuitorilor din zone. Aceasta este situația cu care ne confruntăm în Grecia. Iată, recesiunea lovește puternic și tocmai de aceea e nevoie de acțiuni imediate luate la nivel european pentru ca sectorul să se poată, să își poată refeni. Trebuie să punem, acțiuni, să punem accentul pe economia albastră. E nevoie de mai multă finanțare pentru pescuit dacă e să salvăm aceste regiuni costiere. De asemenea, în Grecia trebuie să punem capăt exploatării excesive a fondului piscicol și să punem cap, capăt uh, dezavantajelor economice ale pescarilor. Doamna Bilbao Barandica. La politica pescară. Mulțumesc, doamnă președinte politica comună în domeniul pescuitului are nevoie de o definiție a pescuitului de coastă și măsuri care să susțină acest uh, sector pentru a menține uh, nivelul de trai al populației. E vorba de pescuit uh, practicat în mod tradițional pe coastele noastre. E vorba aici de dimensiunile vaselor, de dimensiunile pescuitului pescuitul pe scară mică trebuie să fie menținut în uh, forma sa tradițională în zonele noastre de coastă. Trebuie să dăm dovadă de mai multă imaginație și creativitate în uh, apărarea pescuitului de acest tip împotriva uh, industriilor uh, mari, uh, industria de agrement. trebuie să ne asigurăm că viitorii Uh, clienți uh, uh, ai turismului primesc servicii de mai bună calitate și în acest domeniu. Domnul Fedeira. Mulțumesc, doamnă președinte. Reforma politicii comune de pescuit n-a reușit să rezolve problemele majore care afectează exploatațiile de, mic, de scară mică de pe coastă și de mai degrabă a făcut lucrurile ca lucrurile să fie și mai rău. E momentul să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim realiști, să venim cu un, pro, cu un program comunitar dedicat în special la acestor mici uh, exploatații piscicole, <clears throat> care să le dea modele de management potrivite și să abordeze probleme specifice la acestui sector. Avem nevoie de inovare, uh, avem nevoie să îmbunătățim venitul în acest sector, trebuie să intervenim în lanțul valoric dacă este uh, necesar. Avem nevoie de o mai bună definire uh, și să dăm mai bun acces la resurse a acestor exploatații. Avem nevoie de acțiune, am vorbit suficient, trebuie să se ia măsuri suficiente și uh, cât mai repede. Urmează domnul Davos, uh, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, aș vrea să o felicit pe doamna Tomașici pentru acest raport excelent care va contribui la îmbunătățirea vieții cotidiene a pescarilor. Reforma PCP, care a început în ianuarie 2014, ar trebui să contribuie la inovare și la îmbunătățirea vieții uh, pescarilor. Dar acest din urmă deziderat nu este posibil până când uh, nu atâta timp cât avem uh, regulamentul Mediterana, care interzice până la urmă utilizarea tehnicilor și echipamentelor uh, tradiționale în Marea Mediterană. Din pricina acestor dispoziții, uh, cei care locuiesc în insulele din Mediterană nu pot să pescuiască suficient pentru a-și acoperi nevoile. Tocmai de aceea trebuie să ținem în cod întotdeauna de specificității, dif, specificitățile diferitelor regiuni în momentul în care reglementăm pescuitul. Regulile actuale la nivel european nu sunt suficiente. Urmează domnul Mato, un minut. Președinte, querido comisario. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Toată lumea știe că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a proteja pescuitul pe scară mică. Trebuie să uh, menținem un mod de viață, dar și o activitate socioeconomică care poate să fie profitabilă dacă se iau deciziile potrivite. Trebuie să avem reguli specifice pentru anumite tipuri de pescuit. Acest lucru este deosebit de important pentru unele regiuni. Domnul Herar a spus că este important pentru zonele periferice pentru a garanta Uh, traiul uh, uh, pescarilor tradiționali. acest lucru este extrem de important pentru dezvoltarea economică în zonele respective, dată fiind geografia acestora și faptul că sunt foarte îndepărtate de continent. De aceea trebuie să adoptăm măsuri, trebuie să avem o politică pentru dezvoltarea pescuitului, astfel încât vasele să poată să pescuiască în continuare. Mulțumesc. Nicola Caputo, un minut. Grazie, Presidente. La Commissione deve sforzarsi di... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Comisia trebuie să facă eforturi pentru a susține inovarea și să aducă instrumentele uh, corecte pentru a dezvolta și a susține uh, exploatațiile piscicole. Trebuie să subliniem în special uh, importanța susținerii proiectelor comunitare care să promoveze pescuitul de, turistic de plăcere. Comisia trebuie să susțină în mod activ investițiile în diversificare, atât când e vorba de uh, comercializare, procesare a produselor locale și stimularea a canalelor locale de distribuție sau promovarea proiectelor și uh, uh, crearea unor mărci locale. Este esențial ca atât Comisia cât și statele membre să uh, crească gradual cotele pentru micile exploatații pentru a favoriza acest tip uh, de pescuit sustenabil din punct de vedere ecologic. Trebuie dată prioritate micului pescuit de uh, coastă când e vorba de țintirea fondurilor europene, cum ar fi MFF. Mulțumim, urmează domnul Iacov Cici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Politica comună pentru pescuit pare ceva inventat de un birocrat. Un birocrat de la Bruxelles. Raportul acesta este rezultatul unor negocieri îndelungate, a unor eforturi intense și tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc doamnei raportor, să o asigur de susținerea mea și uh, vreau ca uh, și eu, ca pescuitul costier artizanal, să aibă locuri pe care îl merită în politicile europene. Acest tip de pescuit este esențial pentru oamenii care locuiesc pe insule, este esențial pentru promovarea turismului, dar și pentru gastronomia insulelor și a zonelor costiere. Susțin întru totul acest raport, îl voi promova în Croația, dar și în alte regiuni din Europa. Mulțumim, urmează doamna Petir. Podržavam ovo izvješće i čestitam kolegici. Susțin acest raport și îi mulțumesc doamnei Tomașici pentru propunerea de a modifica regulamentul Mediterana și uh, regulamentul privind echipamentele de pescuit. Pescuitul costier este important uh, din punct de vedere cultural, economic și social pentru comunitatea costieră din Croația. De aceea am lansat inițiativa de a adăuga uh, Uh, pescuitul costier, uh, la uh, patrimoniul Croației. Acest lucru are un impact asupra zonelor de coastă. Comunitățile suferă de o depopulare acută. Pescuitul costier, uneltele tradiționale sunt esențiale și constituie un element important al identității costiere din Croația Trebuie să ținem cont de toate caracterele specifice, biologice, economice, dacă vrem să punem capăt uh, tendințelor negative. Mulțumesc. Doamna Aguilere, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să o felicit pe doamna Tomasici a făcut o treabă excelentă, a fost uh, foarte respectuoasă față de toate propunerile care s-au făcut și, în general, cred că raportul este un rezultat foarte bun și foarte echilibrat. Domnule comisar, aproape toți colegii au spus că trebuie să avem o nouă definiție a pescuitului uh, de coastă de mici dimensiuni. Uh, asta este un lucru foarte relevant în raport uh, nu cred că acea limită de 12 metri este factorul uh, cheie, dar avem nevoie de o susținere explicită, pentru că nu am reușit să obținem uh, principiul discriminării pozitive pentru pescuitul uh, de dimensiuni mici. De asemenea, uh, trebuie să creăm uh, turism bazat pe pescuit. Sectorul trebuie să fie și implicat în acest proces, nu poate fi exclus. Uh, și aș încheia prin a o felicita pe doamna Tomasic și pentru a spune că susțin raportul. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cunis, ultimul vorbitor. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar Vela. E important ca într-un uh, regulament de bază să fie integrat acest uh, pescuit uh, costier artizanal și important de asemenea Uh, ca instrumentul pentru acest uh, tip de pescuit să fie inclus în EMFF. Uh, a fost un semnal important pe care l-ați transmis pescarilor. 70% din pescuitul european este până la urmă costier și artizanal. Și în acest context, regionalizarea a fost esențială. Mă bucur că comisarul Vela oferă o marjă de manevră regiunilor, statelor membre. Uh, Uh, domnul uh, comisar, iată, a permis crearea acestor plan, planuri de pescuit, uh, Uh, spre exemplu, în Marea Baltică avem planul de pescuit care este într-o fază final, de finalizare. Este un pro, program extraordinar care transmite semnalele potrivite micilor și micilor uh, pescari. Uh, Uh, și dacă îi sprijinim pe micii pescari, atunci sigur sprijinim și uh, turismul și cine știe ajungem în, uh, sau atingem toate dezideratele noastre. Mulțumim, urmează domnul Vela acum în numele Comisiei Europene. Ce... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, dragi membri, salut! Raportul din proprie inițiativă privind inovarea și diversificarea a pescuitului costier în zonele dependente de Uh, pescuit și vreau să i mulțumesc doamnei uh, Tomașici. Uh, fondul care are uh, suportul uh, pentru perioada 2014-2020 este rezultatul unor negocieri intense între Parlamentul European și Consiliul. Grație acestui fond, statele membre pot și probabil vor pune în aplicare majoritatea celor care li se cer sau care sunt propuse în raport. Fondul permite o intensitate mai mare a asistenței, 80% pentru toate operațiunile legate de pescuitul uh, costier. Uh, exempluri, uh, startup-ul uh, tinerilor pescari, diversificarea, parteneriate între oameni de știință pescuiți, învățarea pe tot parcursul vieții și inovarea. Totuși, este responsabilitatea statelor membre să hotărască potrivit programelor operaționale, toate aprobate la sfârșitul 2015, cum să transpună aceste preferințe strategice și în uh, pescuitul de coastă. Cifra pentru, cifrele pentru pescuitul de coastă sunt grăitoare ele uh, contează, uh, reprezintă numai 8% din tonajul brut, însă 75% uh, din uh, pescari uh, reprezintă numai 12% din valoarea debarcărilor și 16% din uh, valoarea adăugată brută, totuși reprezintă 48% din numărul total de locuri de muncă și 36% din echivalentul în timp de plin, ceea ce înseamnă că o proporție semnificativă a locurilor de muncă sunt part-time. Acest ultim element implică faptul că pescuitul nu este uh, singura sau principala sursă de venit pentru mulți uh, pescari, uh, costieri și familii ale acestora. Vasele pentru pescuitul costar sunt Uh, uh, extrem de importante pentru supraviețuirea uh, acestui tip de pescuit. Totuși, este un fapt faptul că navele mari de pescuit reprezintă majoritatea debarcărilor și oferă locuri de muncă în Uniunea Europeană. Deci și acestea sunt fundamentale pentru rezistența comunităților costiere. În plus, simplul fapt că 36 de stocuri de pește în Atlantic uh, operează cu, uh, la randamentul maxim arată că și astfel de flote pot să uh, exploateze peștele uh, în mod rațional. De aceea trebuie să susținem toate uh, flotele de pescuit și politicile de pescuit asimetric, chiar dacă recunoaștem cât uh, de important este și pescuitul costier pe scară mică. În ceea ce privește cerințele de control, uh, trebuie să vă spun că pescuitul costier beneficiază deja de condiții preferențiale de susținere uh, din partea Fondului pentru Pescuit pentru instalarea echipamentelor de control la bord. Uh, cât uh, despre propunerea de a flexibiliza, uh, relaxa controlul, trebuie să fim deosebit de atenți pentru a evita ca acest lucru să genereze riscul scăderii stocurilor la 12 mile nautice unde majoritatea statelor membre ofere drepturi preferențiale de acces. Există riscul ca o relaxare în plus uh, a reglementărilor privind pescuitul de coastă ar putea să încurajeze noi intrări și aglomerarea pe banda de 12 mile nautice, în special în zonele în care există deja presiuni foarte mari uh, pe uh, stocurile reglementate și nereglementate. Sunt convins că o relaxare de acest tip Uh, ar avea efecte contrare în, uh, pentru mediu și pentru uh, economie. În ceea ce privește definiția flotelor costiere, potrivit articolului 3.14, e vorba de vase cu o lungime mai mică de 12 metri și care Uh, nu uh, folosesc un anumit tip de echipament de pescuit. Acest lucru a fost stabilit în timpul negocierii fondului. Multe alternative, cum ar fi criteriile propuse la punctul 1 din raport, au fost propuse, analizate și discutate. Însă, în cele din urmă, nu a fost posibil să se ajungă la un acord privind o nouă definiție și a fost propusă cea existentă o abordare regionalizată a definiției ar putea să fie de bună calitate, însă ar crea condiții de inegalitate. În concluzie, toate flotele care includ inclusiv aceste flote uh, de pescuit costier sunt fundamentale pentru viabilitatea zonelor de uh, coaste. Uh, o PCP um, de succes asigură uh, sustenabilitatea socială și economică uh, a pescuitului de coastă. Există asistență în acest scop și uh, vă rog să fiți conștient de faptul că o relaxare a cerințelor de control și creșterea zonei de 12 mile nautice ar amenința rezistența acestor regiuni. Uh, sunt convins că vom reveni uh, la acest lucru uh, cu ocazia revizuirii regulamentului privind controlul planificat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea se încheie. Mâine vom avea votul. Trecem la penul.